Okay, colleagues, are people happy we start the vote? I'm sorry, but it's now 10 past 9. Dragi colegi, este ora 9 și 10. Uh, îmi pare rău, trebuie să începem. Bună dimineața tuturor, bine ați revenit la reuniunea comisiei noastre. Începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Vom vota normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene. Eu sunt raportoare, am discutat acest raport la reuniunea anterioară, nu prea am multe de adăugat doar că amendamentele depuse consolidează rolul Parlamentului European în ceea ce privește înființarea fondurilor fiduciare, con, uh, monitorizării acestora și să recunoaște rolul organizațiilor din statele membre. Și am încercat să găsim amendamente de compromis care să se bucure de sprijinul cât mai multor grupuri politice. Haideți să testăm sistemul de votare, să vedem dacă funcționează. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Suntem, nu, nu suntem toți prezenți, suntem doar 17, văd. Însă, oricum, cred că nu există probleme cu acest raport. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendment 22. Amendamentele 20, 22 și 24 sunt identice. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, acum cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9, pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 26, pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 29 acum pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 30 împreună cu amendamentul 31 sunt identice pentru, împotriva abținerii se adoptă. 32 și 33 acum pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 35 acum pentru, împotriva abținerii se respinge. 11 împreună cu 36 identice pentru, împreună abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotriva abțineri. Cred că va trebui să verificăm amendamentul 37, s-a deschis votul. Au votat toți cei care doresc să voteze, S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm amendament și amendamentul 15 s-a deschis votul. am votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm și amendamentul 16. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. A fost respins. Vot final electronic. S-a deschis votul. Vot prin apel nominal conform noului, noilor reguli. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru cooperare. O să transmitem acest aviz Comisiei pentru Bugete. We now move on to item... Trecem acum la punctul 10, uh, comunicarea de către anumite întreprinderi și sucursale a informațiilor referitoare la impozitul pe profit, raportarea pe pe fiecare țară în parte. Eric Schlein este raportoare. Eli, doresc să spui ceva înainte de vot? După. Foarte bine. Haideți să votăm. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm amendamentul 6. Cred că va trebui să verificăm mai multe amendamente. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 48 pentru, împotriva țineri, se respinge. 7 pentru, pentru, împotriva abțineri se adoptă. A fost mai bine acum. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Noi să verificăm amendamentul 8. Socialiștii sunt uh, puțin pierduți. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Este de vreme, mai avem multe, multe voturi de, de făcut. Amendamentul nou acum pentru împotriva abțineri Cred că a fost adoptat. Vă rog să... Deci, repet, 54 pentru, împotriva țineri, se respinge. 10 pentru, împotriva țineri, se adoptă. Unsprezece pentru, împotriva abțineri. Nu știu. Nu știu cum au votat verzii, deci trebuie să verificăm amendamentul 11, să deschizi votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Dragi colegi, vă, vă rog să-mi indicați cum votați, să ridicați mâna. Amendamentul 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri se respinge. 59 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, 63 pentru, împotriva abțineri se respinge, 64 pentru, împotriva abțineri se respinge, 65 pentru, împotriva abțineri se respinge, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru împotriva abțineri se respinge, 20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se adoptă, 67 pentru împotriva abțineri se respinge, 23 pentru împotriva abțineri se adoptă, 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Thank you. 25 a fost adoptat, 26 pentru împotriva abținări se adoptă, 68 pentru împotriva abținări se respinge, 69 pentru împotriva abținări se respinge, 27 pentru împotriva abținări. Haideți să verificăm amendamentul 27, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 28, s-a deschis votul. Cred că a fost adoptat. Cu o mică majoritate s-a închis votul. Nu, a fost respins. 71 pentru, împotriva țineri se respinge. 72 pentru, împotriva țineri se respinge. 29 pentru, împotriva țineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva abțineri. Să verificăm și amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. 31 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. 38 pentru, împotriva abțineri se respinge. Deci 38 pentru, împotriva, abținări se respinge. Amendamentul 39. Pentru, împotriva, abținări se respinge. 40 pentru, împotriva, abținări Haideți să verificăm amendamentul, amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Diferența de un vot. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm și amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 45 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, verificăm amendamentul 5, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și a fost respins. Amendamentul 46, acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 47, îl supunem la vot. Amendamentul 47. Cine este pentru, împotriva, țineri, să respinge. Și acum supun la vot rezoluția în întregime sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări lui Eli Schlein. Doresc să spui ceva acum, Eli? Îți mulțumesc, Linda. Doream să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea lor. Este deosebit de important ca comisia noastră să aibă un cuvânt de spus pe acest uh, dosar atât de important. Raportarea pe fiecare țară în parte este un element esențial pentru combaterea evaziunii uh, fiscale în țările în curs de dezvoltare. Știți cât de importantă este uh, această temă pentru comisia noastră. Doamna președintă, este foarte bine că am votat cu o mare majoritate acest raport și cred că ar trebui acum să comunicăm acest lucru cât mai, cât mai bine. Și acum um, trecem la reziliența ca prioritate strategică acțiune externe a UE. Eu sunt raportoare în calitate de președinte al acestei comisii. Supun la vot în primul rând uh, întrebarea cu solicitare de răspuns oral. Aici avem trei amendamente din partea Mariei Hoibuch. Deci spune la vot în primul rând această întrebare. Primul amendament, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, uh, Întrebarea în întregimea sa este supusă la vot. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Mulțumesc. Și acum trecem la rezoluția. Știți că nu știu dacă raportorul uh, permanent pe acest subiect dorește să ia cuvântul acum. Văd că nu. Enrique, îți mulțumesc. Și este foarte important uh, Dragi colegi, să adoptăm această rezoluție pentru a influența propunerea Comisiei. Amendamentul 29 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 30. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 33, vot pe părți, partea 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 43. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 46, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul și se adoptă. 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 48 spune președinte pentru împotriva abțineri. Verificăm la 48. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 49, am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 50. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 55 vot pe părți, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la prima parte a amendamentului 55, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul și se adoptă. Partea a doua, de la 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru. Intervenție fără microfon din sală. Da, verificăm la partea a doua amendamentului 55. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se respinge. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Pentru. A, ah, e uh, vot pe părți. Partea 1. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. E prea târziu, Haideți să votați, aveți și voi lista de vot. Am închis votul. Se adoptă. Cuvintele și violența economică sunt excluse, domnule Preda, la asta se referă a doua parte. Deci partea a doua a amendamentului 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Era foarte clar. Și socialiștii și PP au fost împotrivă, deci s-a respins. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 63, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Și se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la compromisul 3, am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul um, și se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendament 73 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 73, vă rog, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai votați odată. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 75. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se respinge. 76 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 76 am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 77, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru,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 Verificăm la 28, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 3 pentru, împotrivă, a... verificăm la 3. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul și se respinge. Da, la egalitate. Votăm întreg documentul prin apel nominal. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Prin mare majoritate vă mulțumesc, stimați colegi, pentru sprijin. Acum urmează votul cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră din uh, uh ILUC în cadrul energetic pentru 2030, pentru agenda 2030. Raportorul este domnul Marselezi. Doriți să interveniți, dar se pare că nu e aici. Nu vrea să spună nimic, atunci trecem direct la vot. Începe comandamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 7. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 8, am deschis votul. A votat toată lumea? La 8. Am închis votul și se respinge. Amendment 40 in favor. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să repetăm. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul și se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate. Putem verifica la 9 dacă vreți. Oricum, da, majoritățile sunt aceleași. Am deschis votul la 9. A votat toată lumea, am închis votul și se adoptă Și probabil toate vor fi la fel de acum încolo. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica la 11, dar cred că majoritatea aceeași. Am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Ba, nu se respinge. 41 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotriva. Abțineri verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea? N-a votat încă toată lumea. Dacă vreți să votați, votați acum. Am închis votul și se respinge. 13 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Am deschis votul. Și l-am închis. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. A... Haide să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Și se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 18, am deschis votul. Și l-am închis. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 19. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul și se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 20. Am deschis votul. Am închis votul <clears throat> și se respinge. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 23 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm la amendamentul 2, am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 24 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm la 3, am deschis votul. Suntem la 3. Amendamentul 3. A votat toată lumea? Am închis votul și se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 26 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 27 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 5, am deschis votul. A votat toată lumea. Și am închis votul. Se respinge. 30 pentru,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 și se adoptă cu mare majoritate. Uh, mulțumesc în numele raportorului Florent Marcelesi. Am terminat cu voturile, stimați colegi, deci dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. sorry, colleagues, we're waiting for the, our rapporteur. Uh. Îmi cer scuze, dragi colegi, așteptăm raportorul pentru buget. Uh, am mers mai repede, am terminat mai devreme cu voturile, deci el încă nu este aici. Colleagues, our rapporteur is Stimați colegi, raportorul este în întârziere, deci nu va ajunge decât la 10 și 10 cu voia dumneavoastră. Facem o pauză până la 10 și 15, nu putem să începem până atunci, oamenii au ieșit la cafea și nici comisia nu este prezentă. Deci, ultimul punct este a fost scos de pe ordinea de zi ieri, deci avem timp. Reluăm uh, ședința la 10 și un sfert. Yeah, sorry, so you were late, he's very late. I don't know where you. colleagues, Mr. Goins is now out of the... Stimați colegi, domnul Görens a ieșit din uh, trafic, așa că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru răbdare și mulțumiri și interpreților și celor care au avut răbdare. Bun, trecem la punctul 13, bugetul general al Uniunii Europene pentru 2013, 2018, îmi cer scuze. A venit domnul raportor general, foarte bine. Mulțumim, domnule Mureșan, pentru prezența dumneavoastră. Avem și noi uh, raportorul nostru pentru comisia noastră, domnul Gerens, dar vom începe cu domnul Bureșan pentru că este o chestiune foarte complicată și ne bucurăm foarte mult că vă aflați alături de noi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața, stimați colegi. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc că m-ați primit în dimineața asta. Doream să um, vă uh, adresez câteva cuvinte cât se poate de repede, pentru că ne aflăm la începutul procedurii bugetare, la fel fac cu toate celelalte comisii și doresc să ascult ce este important în area dumneavoastră de competență astfel încât, 1. să țin cont de prioritățile dumneavoastră în fiecare etapă din procedura bugetară și, 2. să mă asigur că atunci când finalizăm poziția noastră pentru negocierile importante pe care le vom avea cu Consiliul și Comisia la toamnă, că elementele cele mai importante pentru comisia dumneavoastră vor fi reflectate. Așadar, unde ne aflăm în procedura bugetară? La începutului februarie am prezentat proiectul meu de raport către Comisia de Bugete pentru orientările pentru anul viitor, pentru bugetul pentru anul viitor. Și aici am stabilit uh, prioritățile bugetare ale Parlamentului înainte ca Comisia să-și prezinte proiectul său de buget la sfârșitul lui mai. Au fost adoptate aceste orientări în plenară în martie la Strasburg și acum așteptăm propunerea Comisiei care va veni, repet, în mai și apoi Parlamentul își va uh, publica propria sa poziție. Care ar trebui să fie prioritățile uh, politice pentru bugetul de anul viitor? După părerea mea, este vorba despre două. În primul rând creștere și locuri de muncă și, în al doilea rând, securitatea cetățenilor pentru că eu cred că asta așteaptă cetățenii de la noi, în primul rând locuri de muncă și în al doilea rând securitate. Așadar, pentru asta trebuie să folosim resursele noastre financiare limitate pentru a obține rezultate. În primul domeniu, locuri de muncă și creștere economică, aici cred că putem ajunge la rezultate remarcabile, consolidând economia noastră, făcând economia europeană mai competitivă astfel, ă, și mai ales în domeniile inovării, cercetării, IMM-urilor, infrastructură, facilitatea conectarea Europei, Europei, programele COSME și să continuăm cu um, inițiativa pentru ocuparea tinerilor. În al doilea rând, securitatea și aici cred că o parte din ea intră și în competența dumneavoastră. Mă refer la componenta de securitate internă și cea de securitate externă. În ceea ce privește securitatea internă, trebuie să consolidăm uh, misiunea agențiilor în domeniul justiției și afacerilor interne. Pentru că ele sunt uh, unul dintre instrumentele importante pe care le avem la dispoziție resursele lor sunt deosebit de limitate și trebuie să vedem cum putem obține mai mult cu resursele pe care le avem la dispoziție. Firește, trebuie să susținem și proiectele pilot uh, ale Comisiei în domeniul apărării și în ceea ce privește componenta externă, după părerea mea, trebuie să ne concentrăm pe vecinătatea imediată, pentru că uh, Acolo se prezintă principalele provocări, adică în vecinătatea estică, unde asistăm la uh, o activitate întețită a Rusiei și la vecinătatea sudică, pentru a putea să ne ocupăm de provocările uh, reprezentate de migrație și uh, de fluxurile de refugiați care au intrat în ultimii doi ani. Cred că acțiunile noastre ar trebui să aibă scopul de a îndeplini în dezvoltarea durabilă uh, Agenda 2020, însă în același timp trebuie să recunoaștem că ajutorul umanitar este cel puțin la același nivel de, de importanță și Uniunea și statele membre sunt uh, un donator major. Suntem încă departe de 0,7% din venitul național brut uh, care a fost angajat, însă deocamdată semnalele de la guverne au fost pozitive și vrem să asigurăm o finanțare adecvată pentru ajutor umanitar și uh, acțiuni de dezvoltare în bugetul 2018. Vom încerca să prioritizăm mai bine aceste acțiuni și, bineînțeles, să uh, realizăm mai multe cu resursele pe care le avem la dispoziție și, în acest sens, La ora 11 la Comisia Bugete vom avea un grup de monitorizare în legătură cu instrumentul extern de finanțare pentru a vedea ce se poate, cum se poate realiza mai mult cu resursele pe care le avem la dispoziție. Un, o, o evoluție recentă este că Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, care poate să remedieze câteva dintre neajunsurile din mm, asistența pentru dezvoltare, Bugetul va contribui 350 de milioane eh, de milioane de euro la acest buget pentru dezvoltare durabilă. În toamna anului trecut am spus că vom include sumele în buget începând cu 2017 odată ce avem temeiul juridic. Ieri, după cum știți, doamnă președinte, dumneavoastră prezidați reuniunea la o reuniune comună de VAF și bugete am uh, aprobat acest uh, raport, deci odată ce temeiul juridic există, Comisia va uh, introduce buget proiectul de buget de amendare a bugetului în sumă de 275 de milioane care vor fi mobilizate peste plafonul de la rubrica 4 și după aceea va trebui să facem necesarul și pentru 2018. Uh, comisia uh, sper să includă aceste sume deja în proiectul de buget pe care îl va prezenta la sfârșitul lunii mai temeiul juridic va fi adoptat la timp și atunci vom putea să adoptăm această sumă în conciliere în toamnă, ceea ce nu am putut face anul trecut pentru bugetul pe acest an, pentru că temeiul juridic nu exista. Acum uh, vom avea temeiul juridic și atunci uh, uh, anul viitor se va repeta situația din acest an, proiect de amendare a bugetului. În 2000, în CFM 2014-2020, care tocmai se încheie, uh, am introdus 20 uh, de milioane de euro suplimentare la uh, rezerva pentru ajutor de urgență, care a ajuns la 300 de milioane de euro de la 280 de milioane de euro pentru șapte ani, ceea ce este bine. Ajungând spre sfârșitul observațiilor mele introductive câteva elemente despre fondurile fiduciare. La Comisia Bugete, de la bun început, am văzut necesitatea înființării acestor fonduri fiduciare. Bineînțeles, ne preocupă unitatea bugetului și vrem ca acestea să, acestea puncte să fie ancorate cât mai bine în bugetul Uniunii pentru a asigura drepturile Parlamentului. Angajamentele ne preocupă am, uh, ne-am angajat 1,1 miliarde de euro și statele membre au angajat doar 117 milioane de euro, ceea ce, bineînțeles, este o situație care nu este durabilă, că angajamentele politice făcute de statele membre trebuie să se îndeplinească și la Comisia Bugete Eh, am eh, văzut în cazul Iordaniei și Libanului cât de importante sunt resursele Uniunii pe teren, în special în domenii cum ar fi educația, cât de importantă este predictibilitatea și continuitatea. Oamenii de acolo trebuie să știe în eh, aprilie-mai că vor avea resurse suficiente pentru anul școlar viitor, pentru a angaja mm, profesori, achiziționa echipamente și așa mai departe. Așadar, Vrem să fim informați în mod uh, repetat în legătură cu evoluția acestor fonduri fiduciare. Domnul comisar Oettinger a scris o scrisoare Comisiei Bugete solicitând parlament, ca Parlamentul să fie implicat, să participe la reuniunile comitetului director al acestor uh, comisii, să vedem cum uh, putem transforma acest lucru în practică avem nevoie de continuitate și din partea Parlamentului, deci într-un anumit, un anumit sens de angajament. Ușa este deschisă, însă trebuie să ne asumăm uh, uh, atribuțiile. Ultimul punct sunt proiectele pilot. Vrem, vreau să finanțăm cât mai multe proiecte pilot posibil și cât mai bune. Și pentru a face acest lucru vom face după cum urmează vom lua în considerare doar proiectele pilot care sunt preaprobate de către Comisia Europeană. Deci fiecare partid, grup uh, care vrea să prezinte un proiect pilot trebuie să-l trimită, ca și în anii anteriori, Comisiei pentru preaprobare. Este foarte important să știți că data pentru trimitere a proiectelor pilot sau acțiunilor pregătitoare este 3 mai. Acesta este termenul. Comisia va uh, nota acest proiect pilot și uh, va elabora mm, eu voi analiza toate aceste propuneri pentru a avea un pachet de proiecte pilot. Va fi ușor, mai ușor să avem aceste pachete pilot, proiecte pilot, dacă sunt nu sunt foarte multe asemenea proiecte, deci uh, vă încurajez să propuneți proiecte pilot, însă trebuie să le trimiteți Comisiei pentru preaprobare, pentru preanaliză și vom putea finanța doar uh, proiectele pilot care au primit nota A sau B din partea comisiei. Deci trebuie să fie trimise comisiei și dacă primesc o notă bună din partea comisiei, A sau B, atunci probabilitatea este foarte mare pentru a ca acestea să fie incluse în pachetul final. Bineînțeles că trebuie să uh, existe un echilibru între domenii, între comisii, dar uh, aștept uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare interesante din partea comisiei noastre. Termenul pentru trimitere către comisie spre evaluare este 3 mai. Închei aici, aștept uh, sugestiile și observațiile dumneavoastră în timp de-a lungul întregului an. Acestea sunt prioritățile politice majore, creștere, locuri de muncă și securitatea cetățenilor și responsabilitatea comisiei dumneavoastră este foarte importantă, însă în primul rând uh, mă aflu aici pentru a vă asculta și a aștept avizele dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Mureșan, pentru o prezentare foarte clară a priorităților, priorităților dumneavoastră. Am votat în această dimineață în legătură cu regulamentul financiar, în legătură cu fondurile fiduciare pentru a avea o, o supraveghere parlamentară. Cred că ne suprapunem uh, în legătură cu multe dintre aceste aspecte. Charles Gărenț este aici, este raportor pe acest aspect. Charles. Mulțumesc, doamne președinte. În primul rând, mulțumesc raportorului general care ne-a creionat cadrul bugetar în care se, se vor organiza lucrările noastre. Bineînțeles că sunt satisfăcut de uh, activitate de prezența raportorului pentru a asculta uh, dorințele noastre. Bugetul este un instrument politic, permite traducerea în realitate prin cifre uh, angajamentele politice și prioritățile politice, deci se poate verifica prin cifrele bugetare dacă politica respectivă este credibilă sau nu. Asta este prima observație. În al doilea rând, bugetul trebuie să fie văzut în funcție de orientările politice pe care le-am decis. Uniunea Europeană are ambiția de a fi cea mai mare putere uh, care susține pacea în lume. Trebuie însă că uh, acest lucru să dureze, pentru că Regatul, Regatul Unit, după ieșirea sa, va, slăvi, va scădea foarte mult contribuțiile bugetare uh, către Comisie și că la nivel național, Regatul Unit uh, va lipsi uh, politica europeană de dezvoltare de o parte foarte importantă. Trebuie să vedem acest buget și în uh, diversitatea operatorilor. Tratatul de la Lisabona ne obligă să avem o politică coerentă și în acest cadru trebuie, ca pentru ca politica să fie coerentă, trebuie să fim, fim, să ținem cont de toți actorii care pe partea bugetară sunt foarte mulți. În primul rând avem comisia care gestionează bugetul Uniunii, după aceea Fondul European de Dezvoltare, care este un organism interguvernamental, aparține a 28 de state, conține fondurile uh, vor transmise comisiei. Parlamentul European nu are un cuvânt de spus în acest fond și se pot gestiona fondurile europene de dezvoltare și precum, precum și agențiile, agenția germană. Există și uh, cele 28 bugete naționale și trebuie să mai adăugăm și agențiile de dezvoltare care și ele uh, au uh, o activitate care câteodată nu corespunde cu liniile guvernamentale, chiar dacă guvernele naționale și ministerele pentru dezvoltare reprezintă factorii de decizie politici. Avem așadar o datorie să dăm un impuls politic, în al doilea rând să uh, facem ca uh, bugetul să reflecte prioritățile noastre politice, să nu fim prizonierii unui cadru uh, multianual financiar, cadru financiar multianual și uh, marjele care, pe care le avem la dispoziție trebuie să le punem în joc în cadrul priorităților noastre. Dacă vrem să facem acest lucru, trebuie să ieșim din acest cadru pentru ca toți actorii să convergă spre aceeași uh, finalitate. Pentru că a, trebuie să fie un singur actor, nu 29 sau 30. Avem un organism interguvernamental și aici uh, vom avea mai puține resurse dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană Întrebarea este dacă va rămâne membră a Băncii Europene de Investiție. Va fi așadar penultimul buget, bugetul din 2018, înainte de uh, ultimul buget al Europei cu 28 de membri. Așadar, angajamentele noastre și uh, pe, la care se așteaptă statele part, noastre part- partenere vor trebui să fie realizate în 27 după plecarea Regatului Unit. Sunt de acord cu raportorul general că trebuie să salutăm, bineînțeles, creșterea preconizată de 28 milioane de milioane de euro pentru ajutorul umanitar, însă de fapt sunt bedefi comparativ cu necesitățile de finanțare a crizelor umanitare și alimentare. În momentul de față avem cinci state care sunt uh, în conflict, care au populații uh, amenințate de foamete și care nu pot să iasă din acest impas fără comunitatea internațională. Și privim cu neputință agravarea situației fără a putea să aducem un răspuns bugetar. Este o adevărată dramă de care trebuie să ținem cont. Am uitat să menționez că acest buget este primul care se înscrie în cadrul celei de-a doua, de doua părți a cadrului financiar multianual și de care va trebui să ținem cont în uh, evaluarea primei părți, deci în acea evaluare la jumătatea perioadei. Acum am auzit că și Comisia a propus măsuri Trebuie să facem față diluării, scăderii resurselor bugetului, pentru că Există sectoarele care sunt din ce în ce mai uh, um, care sunt din ce în ce mai solicitante, de exemplu, lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să fim foarte stricți în ceea ce privește definiția cooperării pentru dezvoltare. Nu înseamnă orice. Vorbim despre eradicarea sărăciei și promovarea demnității umane. De ani de zile încercăm să reamintim acest lucru și trebuie să fim stricți să aplicăm metoda uh, adoptată. Facem un pas, încă un pas. Trebuie să uh, nu lăsăm uh, să nu ne lăsăm bătuți și să nu uh, renunțăm la principiile noastre. Trebuie să menționez și galaxia de fonduri speciale care fac aproape imposibilă o perspectivă lucidă și globală în legătură cu ceea ce intră în politica europeană de dezvoltare. Aceste fonduri speciale, speciale pot să fie finanțate de către Comisie, de către Banca Europeană de Investiții, de către statele membre, de către agențiile naționale de dezvoltare, de către Fondul European de Dezvoltare, Cine poate să uh, înțeleagă toat- și să urmărească toate aceste fire? Am exprimat uh, prioritățile politice și uh, subscriu la acestea, însă avem o problemă în ceea ce privește controlul parlamentar și văd că încet, încet Parlamentul este îndepărtat de una dintre prerogativele sale bugetare principale. Trebuie să găsim aici o soluție, nu sunt naiv, însă trebuie să menționăm în afară că ne-am dat seama că există o problemă și că nu suntem dispuși să renunțăm. Comisia și Parlamentul trebuie să fie unite cu mai multă claritate, predictibilitate, pentru că bugetul nu uh, privește cifre precise. vă... dacă nu reușim să avem în uh, această comisie uh, reprezentanții celor 28 de state membre pentru a realiza obiectivele la care s-au angajat, Uh, pentru care au dat un mandat de negociere Uniunii Europene pentru a merge la Addis Abeba pentru a vorbi despre proiecte de dezvoltare și care după aceea nu fac nimic și nu fac nimic pentru a-și uh, realiza aceste obiective, acest lucru dă foarte puțină credibilitate a angajamentelor asumate. Iată așadar, uh, m-am defulat Uh, sper că împărtășiți și dumneavoastră frustrarea mea și că vom putea să facem ceva. Mulțumesc, Charles, ca de obicei, uh, foarte pasionat. Domnul Artui mi-a arătat o diagramă a fondurilor fiduciare și fonduri externe. Uh, încerca să înțeleagă toate, acest, toate această diagramă. Care Lactee nici nu se compară cu această galaxie de fonduri. Foarte bine. Am trei oratori, Elit, doamna Hautala, nu știu dacă domnul Vente dorește să intervină. Oh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint pentru că domnul Gheorens a spus foarte multe lucruri esențiale pentru comisia noastră. Totuși există patru puncte pe care doresc să le reliefez și la care noi ținem foarte mult. În primul rând, trebuie cu orice preț ca statele, adică Consiliul, să își reia angajamentul acela cu 0,7% din VNB pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Acest angajament datează din 2005. În 2015 ar fi trebuit să fie reînnoit Acum se vorbește despre, dat, despre anul 2030. Trebuie măcar o fișă de parcurs uh, cu cifre clare și precise, nu ca să avem doar o bucată de hârtie, ci un text care să aibă uh, sens și, ca să, și care să nu ne descalifice. În al doilea rând, și insist pe spusele domnului Gărenț, scopul este eradicarea sărăciei. și vedem că se înregistrează niște tendințe, dar nu suntem aici ca să ne supunem modei. Fondurile care trebuie să fie rezervate eradicării sărăciei sunt acum folosite în alte scopuri, um, alte obiective care ar trebui să se financeze altfel. De ce să folosim bugetul pentru lupta împotriva sărăciei pentru aceste lucruri? Și apoi tot ce ține despre imigrație este o problemă de securitate. Nu putem să facem uh, pledoarie pentru uh, lupta pentru securitate folosind fondurile pentru dezvoltare. Această, aceste, chestiuni trebuie să fie, aceste chestiuni trebuie să fie clarificate pentru că ele țin totuși de agenda politică. În al treilea rând, trebuie să luăm o poziție, după cum s-a spus, am lucrat în mod colectiv pe aceste aspecte și trebuie să facem acest lucru în vederea ieșirii Regatului Unit. Trebuie să ținem cont de uh, acest lucru și trebuie să ne gândim care va fi locul Uniunii Europene în, uh, ca lider în uh, ajutorul pentru dezvoltare. Al patrulea aspect, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, sunt fondurile fiduciare și controlul democratic al Parlamentului. Putem să găsim legitimitatea acestor fonduri de fiecare dată. Se vorbește tot timpul despre deschidere și despre participare, însă o condiție minimă ar fi ca acestea să fie înscrise în buget și să fie posibil controlul bugetar din partea Parlamentului, astfel încât uh, Parlamentul să joace rolul uh, de autoritate bugetară. Acestea sunt cele patru aspecte pe care voiam să le subliniez din partea grupului meu și doresc să susțin poziția raportorului nostru. Merci. Um, Heidi Hautala. Heidi, yeah, thank you very much. Heidi Hautala. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc și raportorului general pentru buget. Este foarte bine că putem să discutăm acum provocările reale cu care ne confruntăm și pe care comisia noastră l-a discutat în mod repetat în ultimul an. Pentru mine cel mai important lucru este să ne asigurăm că bugetul respectă temeiul juridic al tratatului de la Lisabona și este structurat pentru a contribui la eradicarea sărăciei. Vedem că multe din instrumentele propuse își propun să combată, să oprească fenomenul migratoriu și, din punctul meu de vedere, sunt îndreptate înspre uh, legătura dintre securitate și dezvoltare, care, din punctul meu de vedere, nu este o legătură uh, foarte validă. Dacă Consiliul și dacă Consiliul dorește să meargă și statele membre doresc să meargă în această direcție, cred că ar trebui să recurgă la uh, Uh, fondurile existente în politica de securitate și apărare comună. Din punctul meu de vedere, bugetul pentru dezvoltare trebuie să se ocupe de eradicarea sărăciei și de atingerea obiectivelor uh, legate de dezvoltare prevăzute în tratate. Este adevărat că într-adevăr s-au înregistrat uh, progrese înspre respectarea angajamentului de 0,7% din PIB dedicat asistenței pentru dezvoltare, însă există um, studii recente care ne spun că cel puțin o cincime din asistența oficială pentru dezvoltare se îndreaptă înspre costurile legate de migrație din Uniunea Europeană. Deci nu cred că ar trebui să fim prea optimiști în legătură cu progresele înregistrate din acest punct de vedere. După cum a spus și domnul Görens în legătură cu fondurile fiduciare, Parlamentul European cred că trebuie să insiste asupra necesității unei, unui buget coerent, unit, pentru a combate sărăcia de dimineață, comisia noastră a adoptat un raport care conține păreri foarte interesate privind fondurile fiduciare și îl invit pe raportorul general să le examineze, pentru că acestea doresc să impună condiții suplimentare recurgerii la aceste fonduri fiduciare, tocmai pentru a garanta coerența și eficacitatea acestora. Raportorul general s-a referit și la vecinătatea imediată. Și eu sunt convinsă că nu, că dintotdeauna nu s-au oferit suficiente surse vecinătății estice, însă nu cred că trebuie să uh, creăm acest uh, conflict uh, artificial între țările cele mai puțin dezvoltate și statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Sunt de acord că, cu domnul Görens că Spodirea bugetului asistenței pentru dezvoltare cu 28 de milioane de euro este o sporire modestă în condițiile în care se înmulțesc uh, conflictele care duc apoi la crize umanitare uh, grave, inclusiv criza reprezentată de foamete în Africa de Est, în Sudan și în alte locuri. Deci, ce putem să facem pentru a reveni pe calea politicilor pentru dezvoltare? După cum a spus domnul Gărens, Uniunea Europeană ar trebui să fie principalul vector care să sprijine pacea și dezvoltarea în lume și nu ar trebui să renunțăm așa cum au făcut-o alții și mă gândesc la Statele Unite ale Americii și costurile sunt, uh, pur, sunt uh, suportate până la urmă de cei mai săraci oameni de pe planetă. Știm că administrația Trump a renunțat la asistența financiară oferită fetelor și femeilor cele mai sărace uh, de pe lume, limitând contribuția bugetară uh, adusă de Statele Unite ale Americii la diferite organizații ONU. Uh, mulțumesc foarte mult! Am uh, ascultat de dimineață un reportaj uh, pe BBC. Doar pentru Yemen, de exemplu, ar fi nevoie de 2,2 milioane de, de euro suplimentari. Deci o sporire de 28 de milioane de euro nu este atât de importantă. Arneliț. Nu, îmi cer scuze, Bogdan Venta, după care e rândul tău, Arne. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum puteți să vedeți, din păcate domnul Rubich nu poate participa la reuniunea noastră și o să înlocuiesc eu. Pentru dumnealui este deosebit de important ca angajamentele de finanțare asistenței oficiale pentru dezvoltare să fie respectate. Statele membre trebuie să stabilească un calendar foarte clar pentru ca AOD să ajungă la 0,7 obiectivul de 0,7 până în 2030 Trebuie să cooperăm mai bine și cu sectorul privat, să implicăm mai mult IMM-urile uh, locale și întreprinderile familiale, ceea ce ar duce la crearea unor parteneriate uh, public-private responsabile. Finanțarea, o mai mare finan, finanțare a, a țărilor în curs de dezvoltare este posibilă prin uh, recurgerea la asemenea parteneriate public-private și la instrumente inovatoare de finanțare. Mulțumesc, Arneliț! domnule raportor, vă mulțumesc pentru intervenție, pentru expertiză, pentru faptul că ați uh, început această dezbatere cu noi pentru a găsi liniile generale. Mă bucură faptul că ați menționat uh, obiectivele de dezvoltare Uh, durabile care au fost convenite, pe care le-am discutat în New York uh, în prezența mai multor comisari, însă până acum nu am văzut niște, o strategie clară și cred că trebuie să găsim o strategie de comunicare mai bună pentru a explica aceste obiective de dezvoltare uh, durabilă. În planul bugetar trebuie să devină mai evident cât de utile sunt acestea și ar fi foarte util să înțelegem cum va fi folosit bugetul pentru atingerea acestor obiective. Domnul Timmermans, doamna Mogherini au fost uh, prezenți la New York când au fost discutate aceste obiective, deci planul bugetar ar trebui să fie folosit pentru a explica de ce avem nevoie de aceste obiective. Nu contează titlul pe care o să-l găsim, însă ar trebui să găsim o formulare din care să facă parte și uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Ar fi un lucru foarte inova- inovator pentru Parlamentul European, pentru că ODD-urile se regăsesc în uh, discursul Parlamentului, însă nu atunci când discutăm bugete. Mă bucură faptul că ați uh, menționat și plafonul, obiectivul de 0,7% ar fi extraordinar dacă ajungem uh, într-adevăr la un asemenea nivel de finanțare a asistenței oficiale pentru dezvoltare. Credeți că o să ajungem într-adevăr la atingerea acestui obiectiv? Asistența pentru dezvoltare este deosebit de importantă pentru eradicarea sărăciei, apoi stabilitatea, instrumentul de stabilitate pentru pace. Eu, în calitate de membru al Comisiei pentru Dezvoltare, dar și al Comisiei pentru uh, Politici Externe, consider că Finanțarea ar trebui să fie găsită în alte părți, dar să nu uităm că există și un uh, plan de acțiune din partea Comisiei dedicat uh, uh, apărării, cercetării în domeniul apărării, de exemplu, despre toate aceste lucruri trebuie să discutăm de pe acum. Pentru că Uh, sunt elemente care vor fi relevante și pe viitor. Mulțumesc. Dau acum cuvântul Comisiei. Mi s-a cerut ca Digi Eco să ia prima cuvântul. Nu știu dacă Digi Defco este de acord. Domnul Panigali, cred că este prezent, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai am multe de adăugat. După cum știți, bugetul pentru anul 2018 trebuie să fie adoptat de Colegiul Comisarilor. Doar câteva comentarii. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și, în mod special, Comisiei pentru Dezvoltare pentru sprijinul permanent din trecut, mai ales pe parcursul bugeturii, procedurii bugetare de anul trecut. Comisia DEVE a cerut o sporire a bugetului um- umanitar. Acest lucru nu s-a reflectat uh, până la urmă în bugetul uh, final, însă Parlamentul European a propus o sporire a bugetului pentru a putea face față deteriorării situației crizelor umanitare, mai ales uh, agravării situației din Siria. Sperăm că pentru proiectul de buget uh, legat de anul 2011 ne vom bucura de acela sprijin din partea Parlamentului European. În al doilea rând, s-a menționat faptul că pe parcursul revizionării la jumătatea mandatului a CFM-ului um, se luase angajamentul sporării, uh, sporirii bugetului asistenței umanitare, deci o sporire cu 20 de milioane de euro. Deci pentru de la cele 300 de milioane prevăzute pentru anul 2018, de la, rez, de la rezervat pentru situații de urgență. Deci nu este o sporire în sine a bugetului, ci pur și simplu o folosire a marjei uh, prevăzută pentru situațiile de urgență. Mulțumesc! Mulțumesc din partea DigiDev, care cu, cuvântul domnul Aic. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru diferitele intervenții. Nu pot decât să fiu de acord cu ce s-a spus din punctul de vedere al direcției mele generale și cred că este foarte important pentru bugetul 2018 să fie aliniat cu ce s-a prevăzut în CFM. Există o marjă foarte mică, iar uh, presiunile care apasă asupra bugetului sunt din ce în ce mai mari. Contăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră tocmai pentru a apăra bugetul uh, față de aceste cerințe, cereri suplimentare care apar și um, neapărat trebuie ca prioritățile, adică uh, obiectivele de dezvoltare durabilă să fie respectate. De asemenea, trebuie să se facă referire la Brexit. Cu siguranță va fi foarte greu dar nu neapărat pentru că iese, Uniunea, uh, că iese Regatul Unit din UE că vor scădea aceste cerințe. Adică nu asta va fi cauza. Uh, uh, pentru că cererile pentru um, țările în curs de dezvoltare vor rămâne aceleași. În al treilea rând, S-a vorbit mai mult despre fondurile fiduciare, care sunt uh, instrumente destinate unor acțiuni specifice. Și există un angajament din partea Comisiei să raporteze regulat prin DG Buget cu privire la utilizarea fondurilor fiduciare și primul raport urmează să fie publicat și există de asemenea um, cerința ca Parlamentul să poată să uh, fie reprezentat acolo în acest raport. Apoi, sunt binevenite progresele. Ieri a avut loc un vot semnificativ și uh, lucrurile se mișcă destul de repede. Uh, și referitor la întrebarea adresată, acel replenishment este prevăzut în bugetul 2018. De asemenea, um, și acesta a fost tot ce am avut de spus. Domnul Mureșan, doriți să răspundeți? Și apoi domnul Gărânț are cuvântul. Da, desigur, cu cea mai mare plăcere, foarte pe scurt, pentru că nu doresc să vă răpesc prea mult timp. Vă mulțumesc, domnule Gărâns. În primul rând, sunt cu totul de acord. Coerența este deosebit de importantă și am văzut acest lucru la fața locului, vizitând aceste state. Nu putem să combatem cauzele profunde ale migrației. Sărăcia a fost menționată de Heidi Hautala. Nu putem să îmbunătățim situația oamenilor din punctul de vedere al caselor, infrastructurii serviciilor medicale în lipsa unei abordări coerente din partea noastră. În legătură cu fondurile fiduciare, permiteți-mi să fiu foarte clar. Comisia pentru bugete consideră că faptul în care, că modul în care au fost create aceste fonduri fiduciare um, se explică datorită situației de urgență. A trebuit să acționăm, poate nu a existat o altă alternativă, însă nu suntem deloc mulțumiți de modul în care a fost implicat Parlamentul European. Am înțeles că lucrurile au trebuit să se desfășoare rapid, însă acum prerogativele Parlamentului European trebuie să fie garantate, trebuie să păstrăm unitatea bugetului european și niciodată nu vom, nu vom mai accepta să aflăm din mass media că uh, atât Consiliul cât și Comisia au decis să aloce resurse de la bugetul uh, Uniunii Europene fără ca Parlamentul European, care este autoritate bugetară, să fie implicat. Am înțeles că situa- situația a fost una urgentă, însă lucrurile trebuie să revină în matca lor norm- normală. În legătură cu Brexitul, ați spus niște lucruri foarte importante, atât dumneavoastră, domnule Găresc, cât și uh, ceilalți uh, care au luat cuvântul pe acest subiect. Eu mă ocup de bugetul pentru anul 2018 și aș dori să spun că Brexit nu va avea loc în anul 2018, deci acest buget nu va fi afectat de, uh, de Brexit. În anul 2018, Regatul Unit este în continuare uh, parte a Uniunii Europene cu toate responsabilitățile care decurg din, uh, din acest statut. Trebuie să știm care este cadrul bugetar Odată cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, pierdem un stat membru, pierdem și uh, un stat membru care aduce o contribuție importantă bugetului Uniunii Europene, deci trebuie să găsim o soluție pe termen lung. În Comisia pentru Bugete mm, acordăm o atenție tot mai mare uh, veniturilor uh, proprii ale Uniunii Europene, care să nu reprezintă o povară suplimentară pentru cetățenii europeni, și care în același timp să permită o mai, bun, o mai mare uh, predictabilitate a bugetului Uniunii Europene. Știți de asemenea că discutăm și despre uh, modul în care funcționează uh, Banca Europeană de, de Investiții și eu consider că Banca Europeană de Investiții trebuie să aibă un rol mai mare, însă ne așteaptă negocieri dificile cu Consiliul din acest punct de vedere. Și în concluzie, avem noi priorități pe care nu le preconizasem la începutul uh, stabilirii cadrului financiar multianual, însă noile priorități apărute nu trebuie să aibă un impact negativ asupra uh, proiectelor în desfășurare și cred că doamna Heidi uh, Hautala s-a referit la acest lucru. Și anume că nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul pe termen lung de eradicare a sărăciei în defavoarea unor priorități uh, de actualitate, cum ar fi cele legate de vecinătatea estică. Noile priorități trebuie să fie finanțate găsind noi surse bugetare. Și Parlamentul European Uh, la unison trebuie să, sus- să transmit acest mesaj uh, Consiliului. Dacă Uniunea Europeană primește noi uh, sarcini, acestea trebuie să fie finanțate din noi uh, surse și cred că acest lucru este aliniat și cu intervenția domnului Litz la sfârșit. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Că Ușa biroului meu este întotdeauna deschisă, sunteți invitați să mă contactați de fiecare dată când doriți acest lucru și vă aduc aminte că mm, până în data de 3 mai trebuie să trimiteți uh, proiectele pilot pentru că acestea să fie uh, evaluate de Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru claritate, pentru intervenție. Cred că avem același părere și al Mulțumesc, doamnă președinte. O constatare. Suntem toți de acord. În expunerea de motive am spus că suntem de acord, deci asta înseamnă unanimitate în ceea ce privește marile priorități uh, pe care le-am uh, propus sub formă de rezoluție Parlamentului. Um, voi insista, 20% din alocările bugetare trebuie să meargă în țările cele mai puțin dezvoltate. Și mulțumesc colegului meu că s-a referit la acest lucru. Sunt de acord cu ce ai spus și chiar ai subliniat un punct pe care eu nu l-am putut elabora. Heidi Hautala a vorbit despre dificultățile pe care le avem în ceea ce privește pe care le avem în ceea ce privește securitatea și finanțarea acesteia. Cred că putem să punem ordine în lucruri. Vă amintesc că securitatea este un concept mai amplu decât uh, simpla intervenție militară sau polițienească. Mai există securitatea alimentară, a locurilor de muncă, securitate socială și toate acestea țin de competențele noastre și uh, trebuie să fim uh, foarte scrupuloși în ceea ce privește finanțarea pentru buget, din bugetul de dezvoltare. Pe de altă parte, uh, partea armată a securității se referă la prezervarea ordinii publice de către forțele polițienești și de către armată. Conflictele sunt uh, mai degrabă intranaționale decât internaționale în zilele noastre, iar cauza principală a acestor conflicte este sărăcia endemică. Pe ea trebuie să ne concentrăm și trebuie să ne amintim întotdeauna că cea mai bună luptă pentru securitate este lupta pentru eradicarea sărăciei. O constatare referitoare la previzibilitate. Lupta globală împotriva SIDA, tuberculozei și malariei este finanțată astfel încât să se rezolve problemele pe termen mediu. Și resursele de finanțare sunt foarte diversificate. Statele membre, Comisia, Bill Gates, ONG-uri, fundații private. Dacă nu există previzibilitate, dacă stopăm sau dacă reducem finanțarea, practic condamnăm la moarte beneficiarii unor tratamente în uh, domeniul luptei împotriva SIDA. Deci, practic, punem cruce unor vieți de oameni. Trebuie, este esențial să păstrăm previzibilitatea. Mulțumesc și colegului Venta sunt de acord cu el în ceea ce privește hotărârea, în ceea ce privește pragul de 0,7, angajamentul de 0,7 din VNB, trebuie să existe aici o linie roșie pe care să o păstrăm în cadrul trilogului. Și voi rămâne foarte ferm până la sfârșitul negocierilor. Arne Leeds a uh, fost și el de acord cu mine. Trebuie ca autoritățile politice din țara sa să fie convinse pentru a introduce acest lucru în programul electoral. Mi se pare o măsură originală și beneficiază de sprijinul nostru. Un ultim cuvânt despre Brexit. Va trebui să ne consultăm reciproc în ceea ce privește propunerile și momentul în care vor fi făcute. Am discutat cu Eurostat despre acest lucru, dar va trebui să rediscutăm pentru ca Parlamentul să aibă o atitudine mai structurată și disciplinată. Dar un lucru este sigur, după ce va fi plecat Regatul Unit din Uniune, vom avea o problemă foarte gravă de finanțare, nu doar în cadrul politicii de dezvoltare, din cauza lipsei fondurilor venite dinspre Regatul Unit, însă se va da un uh, război între toate departamentele uh, dacă în uh, materie de finanțare bugetară și alocații vom rămâne pe poziția de 1% și asta va avea un impact asupra tuturor politicilor se va da război între politica agricolă comună, fondurile structurale, ajutorul pentru dezvoltare și așa mai departe. Comisia este atât de acord cu noi, încât uh, vom putea, încât <laughs> cred că vom putea să facem front comun cu ei uh, împotriva Consiliului. Atât am avut de spus, mulțumesc. What happens uh, on the negotiations? Mulțumesc, vom vedea ce se întâmplă în cadrul negocierilor, dar am vorbit despre toate aspectele cheie. Mulțumesc, Charles. În ceea ce privește proiectele pilot, uh, săptămâna viitoare e termenul limită. Așadar, vom trimite ceva coordonatorilor astăzi sau mâine, rugându-i să ne trimită ei proiectele ca să respectăm termenul limită. De asemenea, vom ruga colegii să trimită proiecte care oricum vor merge la Comisie pentru preevaluare, dar proiecte bune, proiecte reale, Proiectele le avem deja. Vom încerca să ne asigurăm că sunt bune și că sunt bune calitativ, nu doar că sunt multe. Avem nevoie de puține proiecte de calitate pentru aceste proiecte pilot. După ce își va fi prezentat uh, comisia reacția, vom avea o poziție noastră și uh, scrisoarea aceasta va fi transmisă printr-o scrisoare redactată de domnul Görans și vom vota în prima reuniune după vacanța de vară în DV. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru această dezbatere și mulțumim domnului Mureșan că a venit și cu siguranță îl vom mai vedea înainte de sfârșitul acestui proces de negociere pentru buget. Bine, dragi colegi, trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, un alt subiect ușor, stabilirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace, este vorba despre un aviz legislativ, este reacția noastră la propunerea legislativă a Comisiei referitoare la acest instrument. Noi suntem comisia, nu, îmi cer scuze, AFET este comisia competentă și lucrăm cu ei în baza articolului 53 din regulamentul de procedură. Dorim, uh, firește, să avem mai mult de spus, uh, dar n-am câștigat bătălia. Domnul Varinen este raportorul, excelent, el ne va prezenta avizul. Mulțumesc, Linda. Nu știu dacă va fi ușor, am uh, dubii în sensul ăsta. Ei bine, comisia a făcut o propunere și se dorește inserarea unui nou articol care permite asistența din partea Uniunii în, capacită, în uh, circumstanțe extraordinare pentru consolidarea uh, uh, uh, pentru consolidarea capacităților. Domnul Danjean este raportor la AFET. Consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și um, dezvoltare. Am propus cinci amendamente. Principalul amendament din proiectul de aviz este 4, se dorește inserarea unei noi prevederi în regulamentul aferent acestui instrument, anume, orice consolidare a capacităților trebuie să îndeplinească criteriile um, CAD al OCDE. Acum avem uh, directivele revizuite în ceea ce privește AOD și uh, trebuie introdusă această clauză de eligibilitate pentru CAD și să folosim formulările din regulamentul um, ICD, care este principalul nostru instrument în politica de dezvoltare. Propunerea, de asemenea, ridică câteva probleme în ceea ce privește transparența și răspunderea în ce privește utilizarea fondurilor. Aceste fonduri urmează să fie folosite în țări fragile și înclinate spre conflicte, țări sărace în mare parte. Trebuie să amintim că politicile noastre de dezvoltare, de cooperare pentru dezvoltare sunt reducerea și eradicarea sărăciei. Acestea sunt obiectivele uh, politicilor. Am spus că am dubii în ceea ce privește natura acestei sarcini. M-am gândit la proiectul de raport al domnului uh, Danjean când a spus asta. El uh, mi-a transmis raportul ieri și propune niște schimbări radicale față de propunerea comisiei. Comisia propune, pe bună dreptate, să se limiteze fondurile pentru activitățile militare în circumstanțe excepționale. Acum domnul Danjean propune o schimbare radicală față de propunerea comisiei. La amendamentul 3, în uh, proiect, apare cuvântul excepțional care trebuie să fie înlocuit cu specific. Exceptional este o formulare mai puternică, specific um, este deschis la interpretări mai flexibile. Apoi, la amendamentul 5, domnul Danjean propune ștergerea cuvântului development, dezvoltare. Asistența poate să se refere la programele de consolidare a capacității în sprijinul securității și dezvoltării. Asta este propunerea inițială și domnul uh, Danjean dorește să șteargă dezvoltare. Apoi amendamentele 7 și 8, care sunt uh, esența, de fapt, a propunerii comisiei. Aceasta subliniază în propunere că aceste circunstanțe excepționale menționate la alineatul 1 trebuie să fie citite, interpretate în mod cumulativ. Așadar, alineatul 3, punctele A și B, ar trebui să fie interpretate împreună și trebuie să fie îndeplinite uh, amândouă. Domnul Danjean propune înlocuirea cuvântului and cu or la punctul 3a. În plus, la punctul B, ar dori să schimbe formularea. În inițial scrie Comisia propune că acolo unde există un consens între țara vizată și comunitatea internațională și sau Uniunea Europeană și așa mai departe. Aici raportorul dorește să șteargă cuvintele comunitatea internațională international community în, în engleză. Deci dacă citiți tot, propunerea domnului Danjean, dacă o citiți pe toată, se poate interpreta că acest instrument poate fi folosit doar atunci când există un consens între țara respectivă și Uniunea Europeană și alte condiții nici nu mai există. Deci mi se pare o schimbare radicală față de propunerea comisiei. Noi trebuie să ne concentrăm pe partea de dezvoltare în avizul nostru. Aștept amendamentele din partea grupurilor politice și sunt pregătiți să avem discuții cu raportorii din umbră în ceea ce privește acest aviz. Trebuie să ne gândim foarte, cu foarte mare grijă ce vom include în acest aviz și cum vom încerca să influențăm raportul AFET. Aceasta am avut de spus în introducere și aștept să ascult observațiile dumneavoastră și de asigur aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult! Uh, după cum ați uh, spus lucrurile, nu va fi foarte ușoară uh, influențarea AFE. Domnule Venta, doriți să interveniți? Thank you, Chair. I will speak once again. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi încă o dată Domnul Ponga este raportorul din umbră la PPE. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa. Acest uh, nexus pentru dezvoltare de securitate a fost uh, o prioritate pentru grupul nostru și pe ordinea noastră de zi. Într-adevăr, securitatea și dezvoltarea sunt interdependente și putem să lucrăm doar uh, la propunerea Comisiei de a consolida această legătură și pentru a um, apropia politicile de securitate și dezvoltare, în special în zonele de conflict. Uniunea Europeană trebuie să fie cât de ambițioasă posibil pentru a um, asigura credibilitatea acțiunilor noastre externe și eficiența politicilor de dezvoltare pe termen lung. Domnul Ponga, bineînțeles, va contribui uh, la aviz cu câteva amendamente și uh, noi vom, contribu- vom uh, ne bucurăm să lucrăm cu raportul. Mulțumesc, Aneliț. Vă mulțumesc, o să vorbesc în limba germană. Vă mulțumesc pentru activitatea și mă adresez raportorului acum. Eu sunt implicat din mai multe puncte de vedere în această uh, temă, pentru că sunt membru atât al Comisiei pentru Dezvoltare, cât și al Comisiei pentru Politici Externe și în calitate de politician preocupat de politica externă și de dimensiunea de uh, securitate, uh, consider că avem nevoie de un instrument uh, suplimentar, însă, din punctul de vedere al finanțării acestui instrument, nu sunt uh, de acord cu propunerile făcute. Pentru că a fost amintită importanța polit- um, asistenței pentru, pentru dezvoltare, uh, nu mi se pare bine că vom renunța la o parte a finanțării asistenței pentru dezvoltare pentru finanțarea acestui instrument. În Germania s-au găsit soluții din acest punct de vedere. Ministerul de Apărare și Ministrul de Externe, în uh, planul uh, bugetar, la rubrica 16, a găsit o finanțare anul trecut de 100 de milioane, anul acesta 130 de milioane dedicate unui instrument pentru securitate, care are în Germania un, un, uh, are un nume, un titlu diferit, însă este vorba de consolidarea instrumentelor uh, de securitate care să ne permită să facem față crizelor uh, cu care ne confruntăm. Și eu aș tinde în această, în această direcție ar trebui, cred, să creăm o nouă rubrică, rubrică bugetară, astfel încât să nu recurgem la bugetul dedicat asistenței pentru dezvoltare. Desigur, așa cum a spus uh, și domnul Venta, avem nevoie de o politică coerentă să să ne pregătim uh, pentru cum este mai bună, care sunt posibilitățile unei uh, uh, unei, unei sinergii mai strânse, însă asistența pentru dezvoltare și dimensiunea de securitate, însă uh, acest lucru nu exclude crearea unei rubrici uh, bugetare independente dedicate acestor uh, noi instrumente. Și mă întreb de ce nu Um, recurgem și la standardele deja definite de Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al uh, OCD. If not, I've got a couple of... Mai dorește și altcineva să intervine? Dacă nu, am uh, câteva întrebări pentru comisie. Dacă putem să avem o claritate mai mare în legătură cu cât de mulți bani vor fi în acest nou instrument și de unde vin banii de la buget. Prima întrebare. A doua întrebare. Mi se spune că Comisia are probleme și cu uh, Consiliul, însă aceste orientări au fost schimbate în februarie și Comisia Europeană a solicitat aceste schimbări și uh, statele membre le-au, le-au susținut. Ce se întâmplă cu acele uh, proiecte care nu sunt acoperite de către noile reguli DAC? Pentru că am intrat într-un dialog, uh, ne s-a spus că nu este nicio problemă dar acum s-au schimbat lucrurile. O propunere radicală a Comisiei AFET. Știm că Consiliul are o poziție comună, știm că Consiliul nu este aici, însă Comisia știe care este poziția Consiliului, deci poate ne-ar putea împărtăși. Îi dau cuvântul acum domnului uh, director adjunct Boliș Hause, care este prezent. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportului pentru, pentru un aviz foarte constructiv și, și util. Nu pot să comentez în legătură cu uh, propunerile AFET. Unele merg mai departe decât poziția Consiliului pe care noi o susținem. Vom comenta în legătură cu poziția dumneavoastră, când, poziția AFET ulterior. Însă câteva aspecte în legătură cu poziția dumneavoastră. După cum știți, această propunere se întoarce la o solicitare a Consiliului European prin care se solicita Comisiei să vină cu un instrument care era uh, intenționat mai mare decât ce avem aici. Uh, comisia a propus o amen- un amendament la ICSSP pentru a extinde exact în sensul în care a care a fost uh, creionat, pentru că avem un element care lipsește aici, um, o serie de instrumente de dezvoltare de securitate și de aceea modificarea orientărilor OCDE a fost extrem de utilă Însă aceste orientări ale OCDE nu sunt, uh, nu stabilesc politici, ci noi, dumneavoastră și Consiliul stabilim politicile. Lucrurile pe care le propunem pentru a deveni fezabile sunt sub ICSP pot să fie intruse în DAC, dar nu trebuie să fie nu este în temeiul juridic necesar. Realitatea este însă că majoritatea a ceea ce facem în ICSP este aplicabil DAC și colegii mei pot să vă dea mai multe detalii uh, când intervenim în domeniul stabilității și păcii și nu cu mijloace militare, ci civile, Uh, aceste lucruri pot să fie uh, reale și pot să contribuie la dezvoltare. De aceea continuăm să credem că este o, un uh, instrument foarte util în, uh, în cutia noastră cu instrumente. Un singur lucru cu care nu suntem de acord este că totul ce facem, tot ce facem în ICSP trebuie să fie inclus în TAC, uh, pentru că nu a fost gândit așa sistemul. Noul articol 3a uh, spune că uh, proiectele pot să fie incluse în tac, însă nu este necesar să fie. Atunci când uh, definim operațiunile, uh, trebuie să ne gândim dacă pot să fie uh, declarate ca incluse în DAC sau nu. Deci trebuie să ne dăm seama că suntem în marjă cu noua agendă de dezvoltare durabilă. Avem o serie de definiții care includ o uh, societate stabilă în SG16. Și am discutat acest lucru în ceea ce privește consensul, reflectarea noilor politici. Securitatea devine o parte a dezvoltării și de aceea credem că aici putem să facem anumite lucruri cu acest instrument care contribuie la dezvoltarea unui obiectiv primar. Și de aceea credem că am respectat și orientările politice. În legătură cu ideile uh, mai punctuale pe care au fost exprimate în întrebări. Fondurile pentru aceste schimbări. Nu am prevăzut mai mult de 100 de milioane pentru următoarea perioadă bugetară. Fondurile vor veni din mai multe surse, ceea ce um, banii vor veni din politica uh, de securitate și eh, politica de externă și de securitate și din instrumentul pentru dezvoltare și alte instrumente în părți mai mult sau mai puțin egale. Deci, eh, este destul de rezonabil să ne așteptăm că eh, acești bani vor fi incluși în DAC, deci nu vom, vom lua, uh, nu vom transfera bani uh, înspre aceste scopuri. Sper că v-am răspuns la întrebările dumneavoastră, doamnă președinte, și că avem o linie foarte clară aici. Acum, poate, dacă îmi permiteți, voi da cuvântul colegului de la FPI pentru a vă explica ce facem în ICSP și cum trebuie să fie văzută această includere în DAC. Într-adevăr, domnul președinte, ICSP în, ca atare nu este legată de aceste criterii, însă în practică în jur de 90% din activitățile finanțate din ICSP sunt, uh, pot fi incluse în DAC. Există însă un proiect care nu este în, inclus în cadrul de dezvoltare, uh, Uh, susținem o serie de uh, faze ale misiunii de monitorizare și acești monitori, monitori uh, fac, au o muncă foarte necesară, însă nu este strict vorbind inclusă în activitatea de dezvoltare. Centrul gravitațional al propunerii Comisiei este în dezvoltarea durabilă a statelor partenere și după cum a spus un coleg, această propunere este delineată foarte clar cu scopul de a uh, adăuga un element uh, la uh, cutia noastră de instrumente și să o facă în, de, în circumstanțe foarte strict definite și uh, delineate. Pot să pun o întrebare. Ne-ați dat un exemplu de, de la, din Ucraina. Se bazează pe un instrument existent. Da, pentru că propuneți un nou instrument aici. Deci vreți un nou instrument care să facă ceva diferit. Deci dacă luați 25% DCI, putem să Presupunem că orice reguli care se aplică fondurilor DCI se aplică aici. Deci orice s-ar aplica regulamentului DCI s-ar aplica aici? Nu. De aceea apar problemele. Pot să înțeleg problema dumneavoastră, însă și noi trebuie să găsim o soluție aici. Comisia spune parlamentelor, statelor membre că acestea, acești bani sunt pentru dezvoltare și da, dacă acești bani sunt uh, scoși, cum pot să fie reportați? Dar am, aș dori să adaug și eu o întrebare la cele puse. Nu știu dacă exemplul din Ucraina este cel mai bun, dat fiind că în acord cu principiul diferențierii, uh, Ucraina nu ar mai trebui să uh, primească fonduri de la Uniunea Europeană. Am avut însă o discuție adineauri în legătură cu securitatea. Ce înseamnă securitatea? O parte preventivă uh, și o uh, parte de acțiune. Și trebuie să ne gândim la state care în uh, ajutorul public pentru dezvoltare refuză să includă o serie de acțiuni care sunt, bineînțeles, care pot fi incluse în DAC, care sunt în conformitate și nu vor să introducă aceste uh, lucruri în statistici. Mă gândesc la Suedia, care refuză să publice contribuțiile pentru primirea refugiaților în primul an de sejur în stat. Nu putem să obligăm să o, facem, să o facă. Dacă am putea, pentru a relua demonstrația la absurd, dacă am dori să facem o operațiune de anulare a datoriei, nu am fi făcut nimic din punct de vedere al dezvoltării, însă am fi la 100% conformitate în ceea ce privește regulile datoriei. Dacă împrumuți un miliard lui Mobutu și nu va rambursa nici un cent, i-a băgat pe toți în buzunar, dacă anulați datoria, nu ai făcut absolut nimic pentru dezvoltarea statului Congo. Așadar, ă, folosim toate marjele de, ă, oferite de OCDE? Nu. Putem să clarificăm acest lucru. Deci dacă Anelis dorește să intervin din nou, o întrebare, un exemplu din Germania. Vorbim despre aceeași sumă de la eh, instrumentul german de securitate. De ce nu este posibil să eh, folosim acești bani? De ce avem nevoie de o nouă linie bugetară? Există o scrisoare trimisă parlamentarilor germani cu o listă întreagă de măsuri, control la frontieră, eh, cum guvernul investește într-o serie de situații pentru a dezvolta uh, capacitatea de securitate a acestor țări. Uh, avea nevoie de o nouă linie politica coerentă nu înseamnă că asta este mm, linia politică în sine, în sine. Există anumite ministere care nu vor să aibă asemenea linii care să fie uh, utilizate. Ministerul de extern, Ministerului de Externe nu-i pasă, însă aici avem o linie foarte clară către politica de dezvoltare. Poate ar trebui să nu ne limităm dacă aceste cheltuieli pot fi incluse în DAC sau nu. Eu nu sunt convins uh, și da, reluând uh, această idee, mi se pare că uh, avem 100 de milioane și dăm 25 de milioane de la DCI. Uh, oamenii se gândesc că este începutul altceva. Poate că data viitoare o să mai luăm o sumă și mai mare și ce înseamnă asta pentru uh, ajutorul public pentru dezvoltare și raportarea sa. Dacă ne uităm la câteva luni în urmă, dacă, am, dacă avem nevoie de un instrument, de ce să nu-l creăm, să fim cinstiți? Că dacă vrem să uh, acționăm, trebuie să fim cinstiți. Nu există nicio modalitate prin care să spunem că dacă vrem să luăm bani dintr-o anumită linie bugetară, trebuie să corespundă anumitor parametri. Clas, ai cuvântul. Mulțumesc. Da, întrebările sunt foarte justificate și cred că cu toții trebuie să fim conștienți că ceea ce s-a propus aici este un răspuns pe termen scurt la o solicitare mult mai eh, consistentă a Consiliului. În eh, cadrul financiar actual avem o serie de instrumente, unul care, dintre care este ICSP și în acest domeniu pe care îl propunem S-a considerat mai bine să avem o extindere mai mică a ICSP, care are propriile uh, linii bugetare, propriile reguli uh, de transferare a fondurilor și până la urmă este uh, echivalent cu administrarea unei noi linii bugetare, pentru care un buget foarte clar trebuie să spună ce fonduri pot să fie folosite deci, într-un fel, facem exact acest lucru, folosim un instrument existent care este apt scopului, luăm bani din diferite surse și recunoaștem că nu este vorba de dezvoltare, nu doar de pesc și va trebui să vedem ce se va întâmpla în noul CFM. Nu știu dacă Comisia nu va propune un nou instrument mai larg în uh, linia bugetară și este o, este o discuție politică care va trebui să fie purtată pentru că Uniunea Europeană vrea să își extindă uh, atribuțiile în securitatea internațională pentru că este o problemă relativ minoră și o sumă mică, am uh, optat să extindem un uh, element de, un instrument deja existent se potrivește pentru multe dintre aceste aspecte, însă nu susține acțiuni unde banii ajung la actori militari. Aceasta este singura diferență. Crearea unui nou instrument sau unei noi linii bugetare pentru acest răspuns relativ limitat din partea Comisiei nu ar fi avut sens însă este bineînțeles o discuție care poate fi purtată pentru următorul CFM pentru a răspunde la uh, un lucru pe care l-a spus domnul Verenem anterior. ICSP este foarte transparentă, există un raport trimestrial al acțiunilor finanțate, deci se poate evalua ceea ce se face cu uh, ICSP, lucru care se aplică și amendamentelor. Deci uh, transparența este în raport, raportările trimestriale ale acțiunilor finanțate. Domnul Feigl. Mulțumesc. Bineînțeles, uh, soluția optimă ar fi cea propusă de domnul Liț, să avem o linie bugetară în pesc care să poate să fie uh, folosită și în scopuri militare și acest lucru să fie prevăzut. O parte din această finanțare ar putea să fie inclusă în tax, să fie raportată OCDE, însă în, în interiorul DCI, fără să necesite niciun transfer, ar fi o soluție bună din punctul meu de, de vedere. O altă posibilitate ar fi să avem o linie bugetară pe partea de pesc și pe lângă această finanțare să folosim finanțarea de dezvoltare și de cei, dar din motive practice, mi se pare mai rezonabil să avem un instrument în care să includă bani din ambele surse și să reamintim partea care poate fi inclusă în DAC, la OCDE. Ar putea fi că dacă luăm chiar 25% din DCI, partea care poate fi inclusă în DAC să fie mai bună. Deci să avem uh, o parte mai mare pentru cooperare, pentru dezvoltare. Nu știu, cine știe. În orice caz, am acceptat uh, ideea de bază din propunerea comisiei. Sper că amendamentele făcute vor putea fi incluse în avizul comisiei noastre. Pe mine mă îngrijorează ideea Comisiei AFET de a uh, schimba radical uh, propunerea Comisiei. Doar în uh, circunstanțe excepționale avem o posibilitate limitată de a folosi fonduri pentru dezvoltare în scop militar. Ideea pe, de bază pe care o propune Comisia este corectă, după părerea mea, trebuie să o susținem și să adăugăm câteva elemente care vizează finanțarea pentru dezvoltare și principiile pe care le apărăm. Este exact motivul pentru care eram îngrijorată că nu vom obține competențele uh, necesare de la AFET. Deci va trebui să lucrăm cu grupurile politice la această problemă în Comisia AFET și Comisia nu, se poate nu ne poate ajuta aici. Deci vă mulțumesc foarte mult la acest punct. Termenul pentru amendamente la acest aviz este vineri 5 mai la amiaz, ora 12. Vă mulțumesc. Punctul 15 a fost amânat cel legat de corupție. Deci încheiem reuniunea acum și ne vedem la ora 15.